Uh, stimați colegi, uh, nu am foarte multe lucruri de adăugat la ceea ce colegul meu uh, a prezentat. Acestea sunt în mare concluziile vizitei noastre. Doresc să subliniez că această vizită, pentru, cel puțin pentru mine, dar sunt convinsă că și pentru colegul meu, a fost o lecție de informare adesea ceea ce uh, reflectă realitatea și mă refer la presă sau la alte surse de informații sunt fie distorsionate, fie deja o uzură morală și nu mai răspund unei realități din teren. Această uh, vizită ne-a permis să avem o viziune foarte clară asupra misiunii Atalanta. Uh, în ceea ce privește componenta militară, cred că este una din misiunile de succes ale Uniunii Europene. Uh, dar uh, există însă un uh, foarte mare risc. Din punctul meu de vedere, succesul acestei misiuni va fi decisiv pentru conturarea unui viitor a unei politici comune în materie de securitate și apărare și militare ne au semnalat un risc care nu ține de prestația forțelor angrenate în zonă, și ține de uh, natura și limitele mandatului cu care sunt investiți, care nu le permite să reacționeze eficient și efectiv în uh, toate situațiile. De pildă, Uh, deși uh, datorită patrulărilor aeriene uh, au informații foarte clare cu privire la bazele în care se pregătesc misiunile de piraterie, nu au niciun fel de posibilitate de a interveni și a anihila aceste baze. Ca atare, o discuție cu privire la mandatul misiunii cred că se impune. Sunt o serie de chestiuni care țin de uh, situația zonei și care pot influența succesul acestei misiuni. Din păcate, până în acest moment nu a existat o preocupare uh, susținută a investigării modului în care uh, se uh, negociază și se alocă aceste recompense, care în opinia noastră sunt uh, cheia uh, Uh, unei încercări solide de uh, eradicare a pirateriei pentru că uh, nicio autoritate, cele uh, din zonă, nu au capacitatea de a face astfel de investigații. În schimb, uh, au insinuat că e vorba de uh, posibilitatea unei rețele de criminalitate organizată care ar avea sediu în Europa. Uh, și care ar fi un beneficiar uh, al acestor uh, uh, negocieri și acestor sume imense de bani care sunt plătite pentru răscumpărare. Cred că aici Europolul ar putea să susțină o investigare mult mai aprofundată pentru ca aceste rețele să fie anihilate dacă nu cumva există și o relație cu uh, o serie de mișcări uh, teroriste finanțate uh, de rețele teroriste care cu siguranță pentru securitatea zonei dar și pentru securitatea europeană merită investigate și mă refer la ceea ce se întâmplă în sudul somaliei care este o pepinieră pentru acest tip de uh, criminalitate organizată care este pirateria și unde sunt semnale foarte clare de implicare a rețelei Al-Qaeda în susținerea acestor forțe paramilitare. Deci cred că aceasta este o componentă. Uh, susțin și eu uh, uh, cu toată tăria o discuție a comisiei noastre, probabil și a altor comisii, cu privire la natura asigurărilor și a despăgubirilor care se acordă în cazul Uh, răpirii și uh, indisponibilizării navelor uh, piratate, pentru că a continua să plătim aceste despăgubiri imense, după părerea mea, nu face decât să stimuleze actul de piraterie în general. Uh, o a treia chestiune care este delicată și care probabil va crea foarte multe probleme comunității internaționale și în special nouă uh, rămâne aceea a uh, investigării judiciare și a sancționării juridice a tratamentului penal al acestor fapte din păcate țările din zonă și mă refer la kenya care este singura care a acceptat să uh, găzduiască pe teritoriul uh, său un proces uh, de piraterie nu au capacitatea de a trata acest subiect în acord cu regulile internaționale. Uh, cred că aici am putea să utilizăm disponibilitatea Somalilandului și Puntlandului de a crea un uh, circuit juridic uh, integrat pentru a se adresa acestei infracțiuni mă refer la uh, investigare de tip polițienesc, mă uh, refer la procurori anume desemnați pentru a realiza această investigare și mă refer la judecători care să înțeleagă fenomenul pirateriei. Nu în ultimul rând, tratamentul penal se execută într-un loc de detenție și zona nu poate asigura locuri de detenție corespunzătoare pentru persoanele definitiv condamnate pentru această infracțiune. Cred că trebuie să ne gândim la o abordare foarte serioasă a componentei, uh, așa numitei componente de prosecuting a uh, infracțiunii de uh, piraterie. O a treia chestiune pe care aș dori să o subliniez este uh, necesitatea gândirii unei operațiuni de mentoring în ceea ce privește uh, statul somalez și armata somaleză. Uh, sigur, fără îndoială, Uniunea Europeană susține trainingurile care sunt realizate în Uganda, însă, din păcate, datorită incapacității statului somalez de a-și susține o autoritate regulată, și aceasta din rațiuni financiare, cu titlul de anecdotă vă, mi s-a explicat că parlamentarii și guvernul somalez nu au reușit să-și încaseze de un an de zile salariile care le, erau, uh, le sunt destinate pentru aceste calități deci acest stat nu își poate permite întreține o armată regulată care să fie eficientă în operațiunile din teritoriu și care să se implice în operațiunile de pe mare și Așa se face că o foarte mare parte din uh, persoanele trăinate riscă să facă pasul în componenta de criminalitate organizată care le poate asigura un venit stabil. Este în interesul nostru să consolidăm resursele financiare pe care le cheltuim acolo și să încercăm să dezvoltăm o formulă de mentoring pe o perioadă medie uh, în uh, ideea de a crea forțe militare și forțe polițienești capabile să și apere propriul teritoriu și să reacționeze și uh, nu în uh, ultimul uh, lucru ni s a cerut o implicare mult mai activă și dacă doriți mult mai eficientă în proiectele de dezvoltare economică ale zonei în sensul alocării unor proiecte punctuale unor proiecte care să vizeze crearea unei infrastructuri Uh, și în special uh, uh, infrastructură socială capabile să îi sprijine la o dezvoltare economică care să atenueze impactul unei sărăcii extreme. Dacă Uniunea Europeană nu va fi prezentă într-o altă strategie mult mai aplicată și mult mai coerentă, riscă, și noi am văzut lucrul acesta, ca, deși este unul dintre principalii susținători ai acestui sistem de ajutor al țărilor din zonă, foarte dificile, cu un, o situație de securitate foarte volatilă. Se așteptă referendumul din Sudan, Yemenul este într-o situație uh, vasi uh, conflictuală, uh, ca alte uh, forțe, și mă refer în special uh, la China, să ocupe locul pe care tradițional Uniunea Europeană l-a jucat în Africa, de purtător de uh, stabilitate, de securitate și de beneficii economice. Vă mulțumesc!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 Uh, la întrebarea doamnei uh, Gomes pot să îi confirm următoarele lucruri. Acuzațiile de pescuit ilegal din partea unor uh, nave ale unor state terțe se insinua că ar putea fi europene, dar fără să se facă vreo dovadă în acest sens și acuzația de deversare a unor deșeuri toxice în zonă aparține autorităților djiboutiene în discuțiile pe care le-am avut cu uh, ministrul transporturilor, cu, în special cu președintele Parlamentului și colegul meu poate să mă confirme, uh, aceste acuzații au, uh, au transpărut în dialog. Dar vă subliniez, nesusținute de evenimente, de fapte sau de dovezi concrete. noi l-am menționat în raport, cu titlu marginal, dar nu cred că fac obiectul unei discuții sau pot face obiectul unei discuții în comisia noastră. În ceea ce privește Uganda, trebuie să vă spun că misiunea Uniunii Europene este eficientă. Deci standardul militar european, trainingul care se realizează în Uganda, este unul eficient. Chestiunea care se pune este a utilizării acestor persoane. Sigur, juridic Uh, personalul care este uh, pregătit în acord cu acest standard este destinat statului somalez. Dar să nu uităm că acest stat are un guvern în tranziție de o perioadă foarte îndelungată de timp, că în opinia noastră nu asistăm la un stat care are atribuțiile, și atributele clasice de tip european pe care noi le cunoaștem și căruia, în opinia mea, îi va trebui foarte mult timp ca să-și consolideze o formă statală de eficiență. De aceea noi am considerat că o operațiune de mentoring care să vină în continuarea operațiunii de training a Uniunii Europene pentru aceste structuri de autoritate, mă refer la armată, dar și la poliție, este utilă și dă mai multă eficiență acțiunii pe care noi deja o desfășurăm în zonă. Aceasta este uh, chestiunea. În ceea ce privește cooperarea cu toate forțele dislocate în uh, teatru uh, colegii francezi care în momentul de față asigură leadership ul misiunii sunt foarte mulțumiți de modul de colaborare este o colaborare militară corectă dar nu sunt misiuni identice nu sunt misiuni cu reguli identice. Uh, uniunea europeană prin atalanta are cea mai structurată misiune militară nato este prezent și opinia mea personală este că uh, misiunea americană este puțin implicată în uh, piraterie este interesată de a fi în zonă și de a avea o influență asupra zonei dar consider că stă foarte mult cu ochii pe peninsula arabică în special pe yemen și pe continuarea evenimentelor din sudan și mai puțin este preocupată de combaterea uh, pirateriei. Dezvoltă un parteneriat cu autoritățile locale pe mici proiecte care să susțină stabilitatea economică, care să atenueze situația socială a zonei, dar nu consider că are o implicare foarte activă. Celelalte însă misiuni uh, sunt uh, misiuni care, uh, pe care state le realizează în nume propriu nu poate exista o compatibilizare între regulile misiunii Atalanta și regulile acestor misiuni. Ei cooperează atunci când sunt chestiuni care țin de informații sau este nevoie de o uh, intervenție comună, dar nu este statuată o cooperare. Mă refer la China, mai nou la Japonia, care și construiește o bază militară la Djibouti și uh, cu siguranță la Rusia, care sunt interesate să își protejeze în special uh, fluxul de nave care naționale care tranzitează Marea Roșie, Golful Arden și uh, Oceanul Indian. Uh, chestiunea uh, cu interceptarea unui vas pirat de pirați de către Rusia și evenimentele ulterioare sunt evenimente de presă. Colegii noștri nu ne-au putut da detalii care să ne uh, facă o imagine asupra realității. Dacă lucrurile au stat așa, ce s-a întâmplat în viitor? A fost pur și simplu o relatare de presă de care toată lumea era cunoștință de cauză, însă nimeni nu, are, nu a sancționat sau nu a avut o atitudine uh, față de această chestiune, pentru că informațiile nu erau relevante și de natură să îndreptățească la o atitudine. mulțumesc, Madame la Vice-Présidente. <clears throat> Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Liska, tutaj dopowiem e, odpowiedź pani e, Nikolai.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 Da, am discutat subiectul, însă, din păcate, răspunsul foarte simplu și sincer este că nu au capacitatea de a asigura forța la care s-au angajat. Și motivele sunt uh, absolut de notorietate publică, dar atât uh, cât sunt implicați prin efectivele pe care le derulează, sunt destul de eficienți.